Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în 60 de secunde începem cu reuniunea noastră. Vă rog, luați loc. Uh, because we will start immediately, immediately, well, just now. Începem. Vă rog, luați loc cu toții și uh, consilierii din partea grupului PP. Foarte bine. Dar și toți ceilalți. Cei de la ECR, de exemplu. Ok. <laughs> ok, sorry. Sorry, sorry. Dear friends, why I would like to have a quiet atmosphere. Dragi colegi, de ce mi-aș dori să fie liniște? Pentru că am informații foarte importante să vă transmit. Mă ascultă toată lumea? Foarte bine. Astăzi, la 1 și jumătate, începem reuniunea plenului parlamentar privind uh, comunitatea energetică, iar colegii din Balcanii de Vest, șase țări, Georgia, Moldova, Ucraina inclusiv, doresc să se întâlnească cu noi. Data trecută, când, am, când a avut loc uh, această reuniune, au fost unii participanți care au venit de la 7000 de kilometri, iar uh, din partea Parlamentului European au fost doi membri. Deci, cei din uh, statele estice au fost numeroși și din partea ITRE nu a venit aproape nimeni. Noi trebuie să ne asumăm răspunderea. În uh, 2005, în numele Parlamentului European, noi am fost cei care au lansat această inițiativă. Nouă țări din veci vecinătatea noastră uh, care încearcă să asume aceleași reguli, uh, reguli pe care le avem noi. Deci o uniune energetică a 36-37 de țări. Deci, vă rog, veniți și pentru un sfert de oră, 20 de minute, înainte de reuniune, se va servi un uh, mic prânz, deci puteți veni de la ora 1 uh, și uh, va fi ceva de mâncat, de ronțăit, deci nu Uh, trebuie să uh, puteți lua prânzul, deci. Uh, și la 14.30 începem reuniunea Comisiei ITRE. Acum vom face un, o testare a votului. S-a deschis votul. Am să vă rog să votați. Nu a votat toată lumea.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 Uh, thank you very much. Uh, I close the vote. Mulțumesc. S-a închis votul. Foarte bine. Și deci începem. Avem de-a face cu un proiect de aviz. Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Reinhard Bütikofer este raportorul nostru. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 143. Vot pe părți solicitat de către GUE. Textul standarde de mediu și condiții de lucru. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm. I open the vote. I S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. We checked 16. I close the vote. S-a închis votul la 16 și se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, Deci 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. În regulă, verificăm 164. And I close the vote. S-a închis votul. Se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci 165. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3D pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3E pentru, împotriva abțineri se adoptă, 192 pentru, Vă rog. Domnule președinte, cred că nu am votat a doua parte la 185. Așa este, aveți dreptate. Amendamentul 185, a doua parte, pentru că este cu gri. Dar aveți dreptate, trebuie votat. Înainte de compromisul 3A, avem 185, a doua parte. Îmi cer scuze. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. We check this amendment and I close the vote. S-a închis votul. Se respinge. 3E. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Prima parte. 208, prima parte. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Putem verifica, da. A doua parte, s-a închis votul, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200, 212 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 24. And I close the vote. Is rejected. Compromise 5 in favor. Se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 și 2, 232 identice pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 30. I close it. 30. Scuzați. Accepted. Se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6B pentru, împotriva abțineri se adoptă. 271 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm, dacă doriți. 271. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7B pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7C pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, verificăm. 42. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 7D pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7E pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7F pentru, împotriva abțineri se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Dar verificăm dacă doriți. 306 s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 8A pentru, împotriva abține se adoptă, 8B pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 8C pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8D pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 322 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 321 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 130 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotrivă să verificăm. 59. S-a închis votul. Se respinge. 60 pentru, împotriva abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 63. S-a închis votul. Se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, verificăm. 66. Verificăm de 66. S-a închis votul se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva abțineri se respinge, 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, verificăm. 73. S-a închis votul. Se respinge. 74 pentru, împotrivă. Verificăm 74. S-a închis votul. Se respinge. 75 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, mă scuzați, 83 pentru, împotrivă, abține, se respinge, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 85 pentru, împotrivă, verificăm, 85. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se respinge, 89 pentru, împotriva abțineri se respinge, 90 pentru, împotriva abțineri se respinge, 91 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, Verificăm. 98. 98. Și am închis votul. Se respinge. 100 pentru, împotrivă. Verificare electronică încă o dată. Vot închis. Se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, 17. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, verificare electronică. Amendamentul 8. S-a închis votul la amendamentul 8 și se respinge. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, verificare la 133. S-a închis votul. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final pe proiectul de aviz. Vot cu apel nominal, bineînțeles. A votat toată lumea. Am închis votul. Felicitări raportorului. S-a închis votul. Votat pentru cu o mare majoritate. Urmează uh, cadrul pentru fluxul liber de date fără caracter personal în Uniunea Europeană. Raportor, domnul Krasnodebski. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, Verificare la 63. Vot închis. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Verificare la 64. 64, repet. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva abțineri se respinge, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă. Verificare electronică la 33. Am închis votul. Se respinge de data aceasta 35 pentru, împotrivă. Verificare la 35. Am închis votul. Se respinge. Compromis 6 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la 41. Am închis votul. Se adoptă de data aceasta. 42 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, verificare electronică la 43. Am închis votul. Se respinge 44 pentru, Împotrivă abțineri, se adoptă. Vot final cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Felicitări, domnule raportor! Trecem la următorul proiect de aviz. Egalitate lingvistică în era digitală. Raportoare Marisa Matias. 35 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. unu pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromis 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Poate ar, putea, ar trebui să votăm în bloc. Nu, 53 pentru, împotrivă. Vai, nu. 53, verificare electronică.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 împotrivă, abțineri se respinge, 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 68 pentru, împotrivă, ab... verificare electronică la 68. I close the vote. Am închis votul, se acceptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se respinge. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot final, prin apel nominal, egalitate lingvistică, Marisa Matias. Am închis votul. Felicitări, doamnă raportor. Și trecem la proiectul de aviz uh, în privința unei propuneri pentru un regulament a Parlamentului European și Consiliului și așa mai departe, care stabilește regulile și principiile generale în privința mecanismelor de control din partea statelor membre a exercitării Comisiei de competențe de punere în aplicare. Important. Compromis 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la compromisul 2. Compromisul 2, așadar. Am închis votul se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 4 pentru, împotrivă, verificare electronică. La compromisul 4. Am închis votul. se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă. haideți să verificăm la compromisul 5. Probabil se, accept, se adoptă, dar haideți să verificăm totuși. Am închis votul. Se adoptă, desigur. 18 pentru, împotrivă. Verificare electronică la 18. Și 18 și 7. Am închis votul. Se respinge. Deci se votau împreună 18 și 7. 47 pentru. Împotrivă abțineri, verificare la 47. Am închis votul. Se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă. Verificare electronică la 19. Am închis votul. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la amendamentul 20. Vă rog să ridicați mâna ca să vă pot vedea. Am închis votul la 20. Se adoptă. Compromis 6 pentru, împotriva. Verificăm electronic compromisul 6.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 Verificare electronică. Cred că e, se respinge. Am închis votul și într-adevăr se respinge. Vot final prin apel nominal. Am deschis votul. L-am închis. Claude Turmes, exercitarea competențelor de executare un proiect de aviz acceptat. Se adoptă așadar, nu cu o covârșitoare majoritate, însă totuși una confortabilă și se adoptă. And EPP voted against, yeah. We don't know why. Yeah. I didn't press, but it would, it was, it was not... Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Trecem acum la ședința Comisiei. our rapporteur, uh, Colegul Jens Geier, raportor, încă nu a sosit. Așadar îl mai așteptăm. Dar, pe de altă parte, raportorul general pentru bugetul 2019 Colegul Daniele Vioti a sosit și îi mulțumesc pentru prezență, însă vă rog să-l mai așteptăm și pe raportorul special Jens Geier, care probabil în nu mai, puțin, în nu mai mult de un minut ni se va alătura. Yeah. Uh, Mr. Paul Rubik. Și domnul Paul Rubic. Da, e un uh, moment bun pentru diverse. Da, vroiam să spun că în 17 mai îl vom avea alături de noi pe uh, comisarul Moeraș. Va avea loc și forumul de la Kyoto din Japonia. Alături de noi vom avea doi laureați Nobel deci, dragi colegi, în 17 mei, după amiază, vom avea o dezbatere cheie pe uh, competiția, concurența globală în domeniul științei. Avem uh, trei pagini în CFM despre FP9 și comisarul va fi alături de noi. Cred că ar fi foarte bine ca în ziua respectivă să începem să lansăm procedura fast track. E vorba de o decizie strategică și pentru a reuși, a transmite un mesaj clar cum că um, Parlamentul European sprijină programul cadru 19. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much, colleague. Vă mulțumesc. Da, să încercăm așadar să fim prezenți în data de 17 mai, mai pentru a participa la aceste discuții legate de cooperarea internațională. Vom avea așadar o prezentare din partea Comisiei, prezența comisarului, și a unor reprezentanți din Japonia. Mulțumesc pentru că ne-ați reamintit de acest eveniment din 17 mai. Iată că a sosit și domnul Jens Geier, deci putem începe următorul punct, și anume schimb de opinii pe marginea bugetului 2019 în prezența domnului Daniele Vioti, raportor de la Comisia Buget, din partea noastră, raportor este Jens Geier. Comisia în anul viitor, până la finele lui mai ar trebui să prezinte bugetul pentru anul viitor, e procedura obișnuită, dată fiind, dat fiind termenul scurt între prezentarea raportului și votul în Comisia Buget, Comisia I3 ar trebui să acorde mandat pentru trialog sub forma unei scrisori. Și aceasta este vorba de o procedură uh, tipică până la urmă, pentru că suntem constrânși de timp. Nu avem uh, vreme să redactăm un aviz special. Vot în ITRE ar trebui să aibă în 10 iulie, să aibă loc în 10 iulie și rezoluția bugetară 24 noiembrie sunteți cu toții invitați să propuneți idei pe proiectele pilot și pe direcțiile generale și să le trimiteți secretariatului ITRE până în 24 aprilie anul curent, cel târziu. Deci 24 aprilie este data limită. Deci aveți uh, foarte mult timp la dispoziție, nu-i așa? Dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezență. Întâi, domnul Vioti, în calitate de raportor, va lua cuvântul, după care vom da cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Gaier. Dragă prietene din partea Comisiei Buget, domnule Vioti, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc membrilor Comisiei ITRE prezenți astăzi aici. Aș vrea să pun accentul pe diverse elemente care mi se par semnificative. Trebuie să vă spun în primul rând ce se întâmplă cu procedura, cu metoda de lucru. Am intenția în ce mă privește să lucrez în colaborare cu toate comisiile, cu toți membrii Parlamentului European, cu obiectivul de a prezenta cât mai rapid posibil un uh, proiect și de a avea un mandat care să traducă un consens cât mai larg posibil în Parlamentul European. Obiectivul este de a fi puternici în momentul în care vom avea concilierea cu Consiliul. Și în această privință aș vrea să mă exprim în comisia dumneavoastră, care are un rol esențial de jucat în diverse capitole deosebit de importante în bugetul Uniunii. Ați avut cu toții posibilitatea de a vă familiariza cu documentul care cuprinde marile orientări ale bugetului și fără îndoială ați constatat importanța pe care dorim să o acordăm diverselor dosare care țin de competențele noastre. Foarte pe scurt, eventual să enumerez aceste dosare, ceea ce ne permite apoi să vedem dacă suntem în continuare pe aceeași lungime de unde începește prioritățile și desigur că sunt gata să iau notă de prioritățile dumneavoastră în baza a ce ne va spune colegul Gaiers și lucrăm strâns în Comisia de Buget, unde sunt vicepreședinte. Colaborăm cât mai strâns pentru a avea posibilitatea de a garanta un spirit excelent de colaborare între comisiile noastre. Mai întâi, rubrica 1A, finanțarea programelor, în special uh, Horizon 2020, uh, COSME și celelalte. Această rubrică trebuie să fie consolidată în buget. În programul Horizon 2020 trebuie să garantăm de asemenea finanțarea suficientă pentru a concretiza diverse proiecte, în special în domeniul cercetării, în materie de tehnologii emergente. Știm că Europa e în plină transformare, societatea inclusivă, inovație <clears throat> acces pentru IMM-uri, fondul de risc și mai departe. În contextul finanțării COSME există, bineînțeles, diverse puncte care privesc IMM-urile, competitivitatea și posibilitatea dată tinerilor cercetători, tinerilor întreprinzători, posibilitatea acestora de a concretiza inițiativele prin această finanțare se pune de asemenea o finanțare suficientă pentru rețelele inteligente, cercetări în domeniul energiei, reducerea emisiilor, energii regenerabile, să pun accentul și pe lupta împotriva sărăciei uh, energetice. Trebuie să insistăm asupra acestui obiectiv uh, pentru ca bugetul să atingă acest obiectiv pentru a avea cele mai bune rezultate posibile și Poate va trebui să punem în discuție anumite reduceri prevăzute pentru orizont 2020, pentru alte programe și ce finanța EFSI. A trebui să readucem la această rubrică tot ce s-a suprimat în trecut și să garantăm că cel puțin 20% din bugetul UE e destinat inițiativelor în domeniul climatului și luptei împotriva emisiilor de carbon. Aceste două ultime obiective sunt extrem de relevante, după părerea noastră. Aș vrea să pun accentul asupra acestui aspect, finanțarea programului european de dezvoltare a sectorului industrial și uh, a apărării. Trebuie să garantăm dezvoltarea noului program și să vegem că acest program <clears throat> să nu fie victima unor reduceri care ar putea să intervină. Principiul călăuzitor este acela că dacă apar programe noi, trebuie să li se aloce finanțare nouă. În ce privește programele deja existente, programele UE pe termen îndelungat, trebuie să garantăm diverse finanțări și Parlamentul e chemat să-și asume responsabilitățile în fața cetățenilor, a întreprinderilor și a Universului Cercetării. Ceea ce vă privește în primul rând. Trebuie să evităm reducerile și să asigurăm noi finanțări pentru agenții, obiectivul fiind de a concretiza noile responsabilități noile sarcini date acestor agenții și mă gândesc că, în special la exemplul ENISA. Iată câteva priorități care mi se par esențiale. Doream să le subliniez. Vă stau la dispoziție. O să iau notă de contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule coleg. Cu permisiunea dumneavoastră, o să-l invit pe raportorul nostru din partea Envi, colegul Gaier, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ähm, Într-adevăr, așa, este, așa sunt lucrurile cum le-a prezentat Daniel Vioti. Amândoi facem parte din Comisia de Buget, deci, practic, jucăm o partidă de ping-pong și uh, dezbatem unul cu celălalt uh, Uh, subiecte pe care în mod normal le-am dus, duce la uh, Comisia de Bugete, uh, pentru că trebuie să ținem cont de nevoile uh, speciale ale Comisiei ITRE. Îmi cer scuze pentru întârziere, însă a fost întemeiată tocmai în, acum, în clădirea IAN, în Comisia pentru Bugete, <laughs> destul de departe. Uh, erau prezenți Consiliul și Comisia pentru a discuta un uh, buget rectificativ pentru facilitatea pentru refugiați uh, din Turcia. Și era vorba de mm, ce fel de distribuție a finanțării celei de-a doua tranș, tranșe uh, va fi adoptată între statele membre și bugetul european. Poate că vă sună ceva abstract în această comisie, însă Comisia Europeană nu are multe mijloace de a mobiliza um, fonduri care să fie libere, să zic așa. Și uh, cred că asta înțelegeți. Deci ideea de a se asigura că statele membre pot fi de acord cu o soluție care să nu fie atât de dezavantajoasă pentru bugetul european cum pare să se contureze acum, este o premisă și pentru a discuta despre consolidarea anumitor linii bugetare la nivel european. Daniele și cu mine facem multă politică bugetară, însă majoritatea colegilor din această sală nu fac asta. O bună parte din mijloacele din bugetul european sunt stabilite în politica agricolă, de exemplu, la care agricultorii au, pot avea pretenție. Deci se fac numai reduceri foarte... Există o posibilitate foarte redusă de a face economii sau reduceri. Sau Uh, fondurile sunt prevăzute pentru anvelopele naționale, iar statele membre au așteptări față de câți bani le vor fi puși la dispoziție uh, pentru fondul uh, regional, social și așa mai departe. Și ce mai rămâne? Ei bine, mijloacele la care Comisia are acces liber. Și majoritatea acestor fonduri sunt mecanismul conectarea Europei și Orizont 2020. și dacă se face vreo modificare la buget, um, acestea sunt fondurile care intră în vizorul comisarului de buget în primul rând. Tocmai de aceea trebuie să cooperăm strâns cu comisia. Colegul Vioti are dreptate. Putem uh, avea numai atâta influență um, cât uh, suntem uniți. Deci, uh, în măsura în care suntem uniți. Altfel, nu. În această comisie nu există mari, și în comisia de buget nu există mari uh, diferende. Sprijinim uh, accentul pe care l-a stabilit colegul Vioti în orientările sale. Mai exact, orizont 2020 nu trebuie redus ca uh, finanțare, ci mai degrabă consolidat. Eu cu oarecare teamă am constatat că Uh, putem uh, promova și finanța numai unul din șapte proiecte promițătoare. Uh, Orizont 2020 are un buget într-adevăr considerabil, dar este în continuare mult prea mic. Cu alte cuvinte, am putea finanța proiecte de cercetare, am putea de finanța de șapte ori mai multe proiecte de finanțare, de cercetare promițătoare, ceea ce ar crește enorm capacitatea de inovație a Uniunii Europene. Deci avem nevoie de mai mult și nu de mai puțin și avem nevoie de o consolidare, deci a Horizon 2020. Asta este valabil pentru, și pentru programele din 2020, dar și pentru programele de promovare a inovației ale Uniunii Europene. Tocmai pentru că lucrurile stau așa, nu trebuie să acceptăm jocul Consiliului să spunem, da, vrem cu toții cercetarea în apărare, dar pentru că acest buget trebuie să crească, să luăm banii pentru cercetarea în apărare din orizont 2020. Eu sprijin uh, ceea ce a menționat și colegul Vioti. Și anume, dacă Consiliul vrea uh, apărare, uh, vrea uh, fonduri suplimentare pentru cercetare în apărare și nimeni nu are îndoiel că este o idee bună, ei bine, atunci trebuie să fie fonduri suplimentare. Pentru că această uh, idee de a uh, lua fonduri pentru cercetarea în apărare de la alte tipuri de cercetare este abordarea greșită. Noi ce ne dorim sunt mai multe proiecte uh, finanțate de la nivel european cel mai puține. Dacă zicem că avem noi provocări, foarte bine pentru a găsi un răspuns la ele, bani noi. Nu luăm bani de la uh, celelalte proiecte care sunt cele foarte utile. Același lucru valabil și pentru mecanismul conectarea Europei și aici fondurile uh, sunt insuficiente și același lucru este valabil pentru agenții. Până la urma urmei, reglementările europene trebuie să fie aplicate la fața locului și trebuie să existe un for care să armonizeze și să uniformizeze sistemele diferite din statele membre. Și la asta lucrează agențiile. Am avut o situație în care statele membre, în ultimul CFM, au căzut de acord ca bugetul administrativ al Parlamentului, uh, nu al Parlamentului, mă scuzați, se corectează raportorul, uh, Uh, um, al tuturor instituțiilor europene să se reducă cu 5% din personal. Deci toate agențiile au fost obligate să își reducă personalul cu 5%. Numai dacă dovedeau că au primit noi sarcini, puteau să uh, angajeze nou, nou personal. Însă uh, nu puteau angaja din afară, puteau numai să preia personal de la alte agenții, de exemplu. Eu am fost raportor pentru agenții la buget și am vorbit cu director general care mi-au spus, domnule Gaier, nu știu cum ne facem treaba, suntem la limita capacităților uh, noastre. Și mm, puteți vedea în ce măsură suntem la limită în faptul că agenții, de exemplu Frontex, nu cele ce țin de ITRE, dar la Frontex, de, de exemplu, au avut nevoie de uh, personal uh, și au, au trebuit uh, să apeleze la statele membre. Iar uh, ideea ca Frontex să-și reducă personalul cu 5% era iluzorie. Și totuși Consiliul insistă, cu atât mai mult este important ca noi să consolidăm, să protejăm agențiile care lucrează tocmai pentru atingerea obiectivelor noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coață, și în raportorii din URA, domnul Salini din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. Cred că diversele poziții adoptate de colegi sunt clare și complete. Cred că e un argument care revine în amănunt și anume faptul că avem o foarte mică marjă de manevră. Ceea ce se leagă de faptul că, așa cum a spus raportorul, e o parte foarte mare a bugetului care rămâne fixă și deci nu poate face obiectul niciunei intervenții. În plus, în ceea ce privește posibilitățile noastre de intervenție, există două provocări și privește cantitatea și regulile. Am văzut pentru domeniul agricol, știm ce rol important joacă în acest sens capitolul agricol, care ocupă o parte importantă a bugetului. Regulile de distribuire a resurselor europene sunt esențiale. În cadrul noului program, cadrul 9 și Orizont 2020, după cum au spus unii colegi, cred că inovația joacă un rol esențial. Inovația, cercetare, iar provocarea pentru noi va fi, după cum s-a spus, de a garanta cantități uh, sau resurse în cuantum suficient, definind reguli care să permită să se pună accentul pe o valoare esențială a Uniunii Europene și anume faptul că Uniunea Europeană dispune de o capacitate de inovație excepțională în întreprinderi, în special în IMM-uri. Trebuie cu adevărat să garantăm dinamismul uh, acestei posibilități. Proporția inovației în Uniunea Europeană se leagă de uh, acest țesut de IMM-uri, trebuie să garantăm aceste posibilități. Deci un prim obiectiv, dacă vrem o politică bugetară serioasă, este să ascultăm ce își doresc întreprinzătorii și toți cei care întreprind. Bugetul nu e doar uh, un instrument de asistență socială, ci e un instrument care trebuie să garanteze un spațiu și energii suficiente pentru creatorii de valori. Plecând de aici, putem uh, da resurse suficiente pentru a garanta bunăstarea pentru cetățeni. Am luat cunoștință de rapoarte critice între formele de finanțare, cum ar fi mecanismul de conectare a Europei și care sunt adaptate investițiilor în infrastructură în special și EFSI în contextul planului Juncker. Există investiții care pot fi garantate mulțumită mecanismului de conectare a Europei și nu investițiilor din proiectul Juncker. Deci trebuie să evităm orice eroare de redimensionare a mecanismului de conectare a Europei. În ce privește restul, v-am promis că o să fie o intervenție succintă. Vrem să punem accentul pe diverse criterii solide care să ne călăuzească în activitatea noastră și care să contribuie la reflexie. Mulțumesc, domnule coleg, pentru observații. Domnul Riche din partea ALDE. Domnul Ruche din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe. Nu sunt uh, comentarii noi. Ce pare evident este că într-un buget cu multe constrângeri, Comisia și Parlamentul au încercat să creeze fonduri specifice, programe specifice pentru ce li se părea mai important și pentru a putea fi finanțate în cadrul bugetelor statelor membre în cadrul general. Așa s-au creat, de exemplu, programul Orizont 2020, programul cadrul nou, mecanismul de conectare a Europei și se dezvoltă diverse activități. Europa spațială, vă dau ca exemplu, nu putem avea o dimensiune critică doar pentru statele membre, dar, din păcate, statele membre um, arbitrează tocmai în ce privește aceste nevoi specifice în bugetul general, ceea ce am văzut când a, s-a înființat fondul numit Juncker. Partea fondului de garanție a fost căutată în programe absolut esențiale. Nu pot decât să reiau ce a spus raportorul nostru și vicepreședintele Comisiei pentru Buget, și anume, nu trebuie să tolerăm să se taie din bugetul european bugetele europene în domeniile în care sunt esențiale și autentic europene, mai ales în cercetare. S-a spus și s-a repetat nevoia de a sprijini investițiile productive, investițiile în producție, cercetarea, dezvoltare, evident, investițiile în infrastructură, evident, infrastructura energetică, de telecomunicații, transporturi prin mecanismul de conectare a Europei și, evident, de asemenea, capacitatea de a interveni la agenții s-a repetat cât, entuzia... cât de mult entuziasm am avut pentru agenții și cât entuziasm am avut și când s-a tăiat din buget. Acest buget, și o să închei în curând, acest buget pentru 2019 are mare interes de a permite Parlamentului nostru să-și demonstreze hotărârea și în cadrul discuțiilor cu privire la viitorul cadru financiar. Adică Parlamentul trebuie să repete că plusvaloarea europeană o reprezintă această atenție pentru buget, pentru acest buget 2019, ca și pentru discuțiile cu privire la cadrul financiar care sunt în curs de derulare. Foarte curând vom auzi propunerile comisiei E absolut indispensabil să reafirmăm pe plan politic prioritatea pe care o avem și ce promovăm și ce refuzăm. Aceste discuții care vor avea loc, vedem, pentru programul cu privire la compensațiile privind <clears throat> migrația spre Turcia, statele membre vin să caute, așa zis, și bani de buzunar în programul determinant cu caracter european și ne regăsim în discuții cu privire la arbitraj între noi în ce privește fondul de apărare, care e un fond de cercetare și dezvoltare, trebuie considerat ca prioritate în cadrul programului cadrul nou, pur și simplu pentru că nu există resurse, dar nimeni nu discută sau foarte puțin discută cât de întemeiate sunt aceste programe. În aceste comisie cred că suntem în centrul dezbaterii, capacitatea bugetară de a apăra prioritățile pe care Europa le poate realiza și nu statele membre separat. E extravagant că arbitrajele bugetare în anumite situații nu sunt arbitraje pro- sau anti-europene, ci arbitraje pentru viitor sau împotriva viitorului. Arbitraje în ce privește încasările acestor bani de bugetar n-au dat niciodată posibilitatea statelor membre ca apoi să preconizeze viitorul cu elementele de progres, adică cercetare, dezvoltare, investiții, infrastructuri, instrumentele, pe scurt, pe care le apără Comisia noastră. Și cred că suntem pe aceeași lungime de unde domnule președinte, ca și antevorbitorii. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Acum alți colegi. Domnul Rubig e primul pe listă. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și colegilor. Ce mi se pare esențial este ca la negocierile cu Consiliul să stabilim centre de greutate pentru buget. Și unul dintre ele este programul Orizont 2020. Data trecută, în decembrie, am uh, dovedit că dacă suntem destul de încăpățânați și rezistăm până la 4 dimineața, putem uh, primi bani în plus. Am primit 9 milioane în plus pentru Orizont 2020 și cred că uh, și de data aceasta va trebui să cerem mai mult decât este dispus Consiliul să dea și ei au spus că nu vor să discute peste 100 de milioane atunci bine, putem cere ceva mai mult de data aceasta. Eu aș propune să cerem 250 de milioane și pentru un program de 150 de milioane n-ar trebui să fie prea complicat. Și bineînțeles, trebuie să ne ocupăm și de programul COSME, pentru că aici uh, uh, creșterea activităților este esențială pentru crearea de locuri de muncă întreprinderi care să aibă posibilitatea să se poziționeze la nivel global. Asta trebuie să sprijinim. Al treilea punct sunt agențiile. S-a vorbit deja despre asta. Cred că ar trebui să verificăm cum putem crea efecte de sinergie. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe cooperarea agențiilor pentru ITRE ar fi uh, ESA, BEREC și ENISA, uh, să se creeze practic platforme de administrație care uh, să se ocupe de partea administrativă și tehnică. În ceea ce privește negocierile, la anul avem alegeri pentru Parlamentul European. Cred că dacă ne uităm pe Eurobarometru, acesta ne arată că populația europeană vede cel, în cel mai mare, cea mai mare utilitate în programele de cercetare uh, și inovație. Dacă aici, și aici cred că trebuie să fim uh, puternici în fața Consiliului, trebuie să prim, obținem sprijinul populației și să vedem ce putem face în domeniul sănătății, dar și în multe altele. Și cred că aici o linie dură din partea Parlamentului European ar fi cea mai bună bază pentru un succes pe, pe care să-l putem prezenta și public. Colic, um... Mulțumesc. Acum, doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când îi auzim pe colegii de la Comisia pentru Buget, există motive de îngrijorare. Am impresia unei uh, fugi spre viitor a Consiliului și a spune chiar o irresponsabilitate a statelor membre care cer din ce în ce mai mult Uniunea Europene, dar vor, nu vor niciodată să acorde mai multe credite. Iau ca exemplu fondul la care sunt raportor, Fondul European pentru Apărare, un fond important despre care s-a vorbit, 500 de milioane de euro pentru 2019-2020. Cifre decisă, uh, bătută în cuie, totul mai de acord. Dar nu suntem de acord între Parlament și Consiliu în legătură cu regimul acestei finanțe. Și am fost extrem de dezamăgită când am auzit ieri în această sală pe vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, care cerea Parlamentului European să facă un efort la negocierile cu privire la buget. Și am răspuns că efortul trebuie făcut de ambele părți, adică și din partea Consiliului și fără îndoială din partea Parlamentului, dar e de neconceput în moment să mergem să subminăm liniile bugetare care vizează Orizont 2020 sau diversele bugete care țin de competențele Comisiei ITRE. Eu așadar spun că e o irresponsabilitate într-un moment în care trăim acest viraj al societății cu noi tehnologii, dacă nu facem eforturile necesare acum ei bine, din păcate, va fi o întârziere acumulată pentru Uniunea Europeană și cred că peste 15-20 de ani vom putea vorbi, pentru că lipsa de responsabilitate a statelor membre se va plăti foarte scump peste 15-20 de ani. Deci cred că trebuie să fim extrem de solidari, foarte uniți în această luptă. Desigur, într-o negociere fiecare trebuie să facă un pas înainte, dar e inadmisibil comportamentul Consiliului, sprijinit de Comisie, e cu totul inadmisibil și Cred că trebuie să fim uh, extrem de duri în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă. După cum vedeți, domnul raportor, suntem cu totul uniți la Comisia ITRE. Aș vrea să vă spun că se oprește în discuție, dar nu sunt alți colegi pe listă pentru că situația e perfect limpede din punctul de vedere al Comisiei ITRE. Și acum am vrea să auzim niște comentarii din partea dumneavoastră. Grazie, grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care au cuvântul. E adevărat, după cum a spus pe urmă dreptate, domnul președinte, pot să reacționez extrem de rapid. Se pare că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Cred că Chiar dacă sunt membri la comisii diferite, lucrăm în perspectiva unei colaborări. Mă bucur foarte mult <clears throat> să constat că și comisia dumneavoastră participă pe deplin la dezbaterea cu privire la buget. Raportorul dumneavoastră, domnul Gaier, a avut acest post și acum de ani. Domnul Rubic joacă și dânsul un rol activ și de ani de zile lucrăm împreună în <clears throat> cadrul concilierilor. E aici o problemă de fond și abordez problema politică fără a ne referi la fond, e problema politică a relațiilor între Parlament, Comisie și Consiliu. Ne întâlnim cu comisarul Cătăin care cere Parlamentului să facă eforturi. Poate și noi ar trebui să invităm Comisia să facă eforturi și să fie mai intransigentă în fața Consiliului. Am putea de asemenea să invităm Consiliul să acorde mai mare atenție mm, faptului că noi reprezentăm cetățenii, solicitările cetățenilor și ați deschis foarte bine sectoarele care vă privesc și cred că toate celelalte sectoare sunt în acea situație. Sectoarele acestea fac fața unor cerințe foarte clare din partea cetățenilor. Și domnul Rubic a spus pe bună dreptate, dacă prezentăm aceste revenicării nu e un capriciu personal, ci pentru că cetățenii ne cer acest lucru și să transmitem revenicările lor. Avem un principiu care este firul călăuzitor al intervențiilor și toți colegii spun acest principiu. În cazul unor noi programe trebuie să fie o finanțare nouă. Nu cred că putem accepta să apară programe noi dacă nu avem și o nouă finanțare. După cum a spus, bugetul este strict Totul a fost deja angajat în acest buget pentru anul viitor și pentru exercițiile viitoare în ansamblu. Și deci, un ultim element și aș vrea să intervin poate într-o manieră mai politică și nu neapărat ca raportor general pentru buget sau membru în Comisia de Buget, aș vrea să invit uh, pe colegii și prietenii mei să facă un efort în țările din care vin, pe lângă guvernele noastre. Faceți acest efort pentru că e adevărat, suntem în fața Consiliului. Consiliul reprezintă guvernele, dar <clears throat> e Consiliul și apoi sunt guvernele luate pe plan individual. Trebuie să încercăm să convingem guvernele naționale cu argumentele și cu cât de întemeiate sunt argumentele. Fiecare dintre noi ar putea legătura cu propriul guvern pentru ca și Consiliul să fie mai flexibil la negocieri și cred că ar fi extrem de constructiv cel puțin pe mine m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, stimate coleg, pentru aceste observații succinte. E foarte important să ne simțim ca între prieteni uh, și aici în ce privește bugetul și principalele priorități. Permiteți-mi să vă reamintesc, dragi colegi, ceva foarte important, o procedură extrem de complicată care ne așteaptă acum. Astăzi am discutat și tocmai încheiem discuția scrisoarea către Comisia de Buget cu privire la prioritățile ITRE în bugetul 2019. Vom transmite această scrisoare la începutul lui iunie 2018, cam peste o lună, puțin peste o lună. După care vom avea posibilitatea ca membrii ai Comisiei ITRE să propunem amendamente cu privire la rubrici bugetare. Termenul limită pentru amendamente la Comisia de Buget este 20 iunie. 20 iunie. Iar votul va avea loc pe 10 iulie la Comisia pentru Buget. Nu, la ITRE se colectează vorbitorul. 10 iulie votul la ITRE, iar rubricile bugetare Ce fac la Comisia de Buget ne privește pe toți. A treia procedură, avizul ITRE cu privire la rezoluția cu privire la bugetul uh, pentru 2019 și examinarea proiectului de aviz pe 10 iulie la Comisia ITRE pe 10 iulie. Deci va fi în aceeași zi, pe aceeași dată ca și votul la ITRE în legătură cu amendamentele cu privire la rubricile bugetare, 10 iulie. Termenul limită pentru amendamente, pentru aviz, 5 septembrie și votul în trec cu privire la aviz, 24 septembrie. Două sau trei uh, proceduri nu independente, ci paralele. Scrisoare la început de iunie, o trimitem amendamente cu privire la rubricile bugetare nu uitați, în iunie și apoi votul în iulie și avizul ITRE și votul pe 24 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi de la Comisia pentru Buget, pentru participare la această discuție, pentru că ne-ați prezentat părerile ITRE către colegii de la Comisia pentru Buget. Vă mulțumesc! Cu asta se încheie reuniunea noastră pe acest subiect. Și acum trecem la punctul 13. And training program of... Programul pentru cercetare uh, și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2019-2020 de completare a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Raportor este doamna Rebecca Harms. Este vorba de extinderea programului actual de cercetare și formare. Programul este în vigoare din 2014. Propunerea actuală a Comisiei este să continuăm până uh, în 2019 și pentru, pentru a asigura continuitatea și coerența de-a lungul întregii perioade de șapte ani. Raportorul nostru este Rebecca Harms. Îi dau cuvântul pentru a ne vorbi despre acest raport. Mulțumesc, voi vorbi germană, este mai ușor pentru mine, mai ales la acest uh, subiect. În calitate de raportor, cum puteți vedea din proiectul meu de raport, sunt de părere că există sarcini importante în cadrul acestui program de cercetare și formare și am dorit să stabilesc alte centre de greutate pentru acest program Euratom. Cred că neapărat trebuie la cercetare și dezvoltare să vorbim despre uh, provocarea constituită de îmbătrânirea uh, reactoarelor, uh, de, o să punem un accent și pe uh, Uh, deșeuri și cum vor, pot fi ele gestionate, uh, un accent în ceea ce privește formarea. Uh, cred că și aici intervin mari provocări și și la comisie este clar că vom avea de-a face cu perioade îndelungate chiar pentru statele care renunță la uh, energia nucleară și va fi nevoie de uh, persoane formate mult timp. Deci, uh, foarte important acest element. Uh, și uh, modul în care sunt tratate deșeurile, foarte important parțial de, șapte, de 50 de ani. Uh, uh, unele state membre au renunțat la um, um, energia nucleară și în continuare nu fac mari progrese cu deșeurile. Se caută um, un sit de depozitare în Suedia există un program uh, care a făcut mari progrese Uh, însă uh, o instanță a oprit acest proiect și a solicitat o uh, verificare a ideilor tehnice. Deci există țări care încearcă să răspundă la provocarea depozitării definitive, însă nu prea reușesc. Există alte state din Uniunea Europeană care nici măcar nu-și pun problema depozitării definitive al combustibilului uzat, a deșeurilor și uh, majoritatea statelor nu prevăd fonduri uh, suficiente pentru perioada ce urmează utilizarea, utilizării unei flote de reactoare nucleare. Uh, cred că acest program de cercetare este menit și um, protecției cetățenilor. În ceea ce privește uh, separare și uh, transmutarea, uh, eu sunt sceptică, nu văd că există mari uh, progrese și cred că în alte domenii putem obține mai mult dacă um, punem accentul la cercetare în acest sens. Programul de cercetare și formare al Euratom, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să ducă nu ar trebui să fie investit în noi tehnologii uh, de reactor. Eu sunt de părere că același lucru este valabil pentru uh, fuziunea atomică, dar și pentru divizarea, uh, deci pentru uh, fisiunea atomică. Se vorbește mult despre aceste tehnologii, dar între timp un lucru este clar. Această cercetare foarte scumpă nu va contribui cu nimic la soluționarea provocărilor noastre climatice, pentru că uh, utilizarea comercială a fuziunii atomice va uh, putea interveni poate după 2050, mult după ce va trebui să ne fi uh, atins obiectivele climatice. Și uh, nici măcar nu este sigur că se va putea uh, obține asta, sau în orice caz nu este clar un uh, calendar, experții nu sunt deloc de acord. Uh, investițiile în uh, în fisiunea nucleară Uh, e bine, cred că acest program de cercetare trebuie să fie echitabil pentru sta toate statele membre și aș dori să fac referire la faptul că mai mult din jumătate din statele membre ale Uniunii Europene nu au folosit fie niciodată energia nucleară, fie au luat decizii de a uh, renunța la energia nucleară. Tocmai de aceea Um, propunerea mea este ca accentele acestui program să fie um, adaptate la această realitate. Deci, uh, fondurile principale să meargă în cercetare pentru uh, depozitare definitivă. Mulțumim foarte mult, doamnă raportor, atât pentru proiectul de raport, ci pentru opiniile exprimate. Raportorii din umbră. Începem cu cel din partea PP, domnul Urucev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Harms pentru că în raportul său a explicat foarte clar poziția sa în ceea ce privește viitorul cercetării în domeniul nuclear, siguranța nucleară și proiectele de fuziune nucleară. Aș vrea să vă amintesc că aproape jumătate din energia um, ce nu emite CO2, energia electrică, este de origine nucleară în Uniunea Europeană. Avem uh, centrale atomice, ele funcționează timp de decenii uh, și uh, fie se construiesc noi uh, centrale, fie se extinde durata de viață a celor existente. Tocmai de aceea este necesar să continuăm uh, cu cercetarea pentru a sprijini exploatarea sigură a uh, energiei nucleare. Altfel nu am putea atinge nivelul ridicat de uh, conformitate cu directiva privind uh, siguranța nucleară. Ideea de a uh, redirecționa fondurile de cercetare numai pentru uh, depozitarea uh, definitivă este inacceptabilă. program, activitățile în cadrul programului pentru cercetare ale Euratom se desfășoară sub tratate internaționale. Nu este întâmplător faptul că de curând Canada uh, și-a exprimat uh, dorința de a se alătura proiectului ITER. Cercetarea complexă privind uh, fuziunea nucleară ca sursă de energie fără emisii de CO2 este acompaniată de o serie de descoperiri uh, tehnologice. Este prea devreme să facem o evaluare finală a credibilității acestei tehnologii sau să judecăm aspectul uh, comercial. De asemenea, programul pentru 2019 nu poate fi folosit ca uh, un act normativ care să pună bețe în roate uh, inițiativelor de fuziune nucleară, unde Uniunea Europeană este lider. Propunerea Comisiei Europene de a continua finanțarea pentru 2 ani este bine fondată, răspunde nevoilor sectorului Uh, dar și uh, angajamentelor făcute în domeniul fuziunii nucleare. De aceea trebuie să sprijinim propunerea Comisiei fără mari modificări. Mulțumesc, domnul Balcitis, din partea grupului SND. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Vă respect uh, opinia și înțeleg că sunteți împotriva energiei nucleare. În calitate de raportor din umbră, SND, trebuie să spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Proiectul de uh, raport, de regulament vorbește despre extinderea unui program existent deja pentru încă 2 ani și mi se pare o, o posibilitate logică. Noi vrem să fim coerenți uh, și vrem ca acest program să se finalizeze. Nu este un program nou, este un program important, așa cum a menționat și Comisia, uh, acoperă două obiective principale. Întâi, îmbunătățirea uh, siguranței. Uh, vrem să găsim o alternativă sigură la sistemul actual de depozitare al deșeurilor și vrem să dezvoltăm tehnologii nucleare pentru domeniul medical. Încă un element important este fuziunea nucleară. Sperăm că în viitor tehnologia ne va permite să Uh, generăm suficientă energie. Energia nucleară este folosită în multe state membre, în țara mea, de exemplu. Noi achiziționăm energie din partea altor țări. Deci suntem uh, dependenți de importuri, iar această energie este de multe ori uh, produsă prin, prin în reactoare nucleare. Este uh, sigură și ieftină. Avem nevoie, într-adevăr, de mai multă coordonare și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că uh, depozitarea se face în mod sigur. În uh, țara mea, um, tocmai dezafectăm o centrală nucleară și știm că va mai dura 20 de ani pentru că este un fost reactor sovietic și ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme. Tocmai de aceea cred că cercetarea și coordonarea uh, eforturilor noastre poate fi foarte utilă um, pentru state care uh, au de-a face cu astfel de dezafectări. Trebuie să ne asigurăm că acest pro, um, program se uh, concentrează asupra um, deșeurilor și depozitărilor, însă nu pot fi de acord cu ideea de a elimina din propunere toate celelalte propuneri importante. În ceea ce privește fuziunea nucleară, proiectul ITER este important pentru statele membre. De asemenea, avem obligații sub acest proiect. Cred că numai cercetarea ne va permite să ne asigurăm că energia obținută din fuziune nucleară va deveni o sursă de energie sigură în viitor, care să ne asigure nevoile energetice în condiții de siguranță. Cred de asemenea că trebuie să analizăm uh, modul în care putem produce în mod sigur și nepoluant uh, energie. Nu putem să ne bazăm numai pe energiile regenerabile, trebuie să ne gândim și la poziția noastră pe piața globală și la competitivitatea pe această piață. Avem nevoie, deci, de acest program de cercetare și formare. Eu și grupul meu vom susține poziția Comisiei. Mulțumim foarte mult! În numele al de domnul Riche. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame le Rapporteur, pour son travail. Vă mulțumesc și mulțumesc, doamnei raportor, când vorbim despre energie atomică, aproape că uh, intrăm într-o discuție religioasă. Pentru că, pe de o parte, unii uh, sprijină uh, fără niciun fel de condiții de aceast, acest tip de energie, iar alții care se opun din răsputeri. Când te opui energiei atomice, vrei să o vezi moartă și îngropată. Dacă, în schimb, ești pro, atunci uh, o susții mm, fără să iei în seamă niciun fel de alte considerente. Deci pozițiile sunt foarte radical diferite. Uh, doamna raportor, uh, într-un fel, a fost cioclul acestei industrii, pentru că cere dezmembrarea centralelor și îngroparea reziduurilor, deșeurilor nucleare. Trebuie ca, într-adevăr, pe toată perioada vieții uh, acestor instalații să reușim să ne mm, debarasăm de deșeuri, dar, pe de altă parte, uh, e vorba despre un program uh, ceva mai extins de atât. E vorba și despre îmbunătățirea dezvoltării, încurajarea cercetării și dezvoltării și răspunderea la, la fel și fel de mm, întrebări care se pun în această privință. Grupul nostru, evident, sprijină propunerea Comisiei și noi am dorit să se, să se meargă mai departe pe, aceast, pe aceeași cale până acum cu acest program propunerea Comisiei pentru următorii de ani vizează articularea cu uh, programe financiare UE până în 2019. Aș avea câteva observații totuși. În ceea ce privește gradul de periculozitate al acestei energii vis-a-vis -vis de sănătatea oamenilor. Ei bine, această energie face mult mai puține victime decât alte tipuri de energie. Știți că minele de cărbune duc la zeci de milioane de morți. Domnule președinte, știți foarte bine care este situația, pentru că Polonia este o țară de extracție de cărbune, apoi nici nu mai vorbim despre efectele asupra încălzirii climatice și așa mai departe. Deci, până Până la urmă, cea mai sănătoasă din acest punct de vedere energie era energia nucleară, dar pe de altă parte riscurile pe viitor par să fie uriașe. Tocmai de aici și de aceste temeri aproape religioase. În privința cercetării și dezvoltării nu prea se vorbește despre sănătatea omenească. De altfel, nici nu sunt sigur că mm, și pe viitor va fi uh, luat în seamă. Eu cred în fuziunea nucleară. Cred că trebuie să continuăm să o sprijinim. Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat aici. Eu cred că ritmul în care se va avansa va fi unul foarte mare. Pentru fisiunea nucleară la fel au stat lucrurile și la fel cred că se va întâmpla și cu fuziunea nucleară. Și cred că lucrurile vor arăta bine înainte de 2050. Aș mai spune că la ora actuală în lume energia nucleară prin fisiune nucleară rămâne foarte dinamică. Mai mult de 250 de programe de construcții de reactoare la nivel mondial. Putem oare noi hotărâ că rămânem uh, în afara acestei uh, dinamici? Mm, nu mi se pare prea înțelept. Domnule președinte, în general vorbind, uh, noi ne apropiem de poziția Comisiei, ne dorim sprijinirea acestui program uh, în continuare și, în fine, un amănunt, uh, remarca privind egalitatea dintre bărbați și femei în domeniul cercetării și dezvoltării m-a interesat în mod special Până de uh, curând sau chiar și acum uh, inegalitățile rămân destul de mari în acest domeniu, pare să se îmbunătățească situația. Dar totuși mă întreb, ce are va face sexul cu toată povestea aceasta? Mm, personalul științific din domeniul cercetării în domeniul atomic uh, Mm, cred că nu ar trebui uh, chiar pus sub semnul întrebării, pentru că trecem de la subiect atomic la uh, cuantic și chiar uh, ne vom prinde urechile. Vă mulțumesc pentru aceste observații. Observații, domnul Silichiotis. Se exprimă numele doamnei Mar Marias partea GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu țin să-i mulțumesc doamnei Harms pentru raportul său. Din păcate, raportoarea noastră din umbră nu putea fi prezentă astăzi. Pentru grupul nostru, energia nucleară reprezintă o energie extrem de periculoasă pentru planetă și pentru oameni chiar dacă această energie este folosită în scopuri pașnice, civile. Sunt mai degrabă de părere că nu ar trebui să finanțăm cercetarea care să vizeze menținerea centralelor nucleare actuale. Cred că trebuie să finanțăm energiile regenerabile, energiile curate, și nu ar trebui să finanțăm proiecte precum ITER, care nu face decât să promoveze energia nucleară. Ar trebui să finanțăm cercetarea și inovarea, ă, plasând ă, ă, mediul înconjurător și omul în miezul discuțiilor. doamna Chevalier în numele doamnei Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor. La prima mea intervenție am subliniat uh, sprijinul pe care îl aduc uh, poziției Comisiei, care vede Comisia Europeană ca o uh, care vede, vede energia atomică drept o energie utilă. Sperăm că. în, numele verzilor să căutați mai degrabă o poziție de înțelegere și nu o abordare dogmatică. Însă, din păcate, nu asta ați căutat, o înțelegere între grupuri și națiuni, acele națiuni care au făcut alegeri foarte diferite în domeniul nuclear. Practic, nu faceți decât să reprezentați poziția germană antinucleară. Deci raportul dumneavoastră pare foarte orientat în privința Euratom. Vă reamintim că în Franța 77% din electricitate este de origine nucleară și suntem în curs de a construi un nou reactor. Împărtășim obiectivul ca uh, clasarea și securizarea deșeurilor să fie unul um, de primă însemnătate. Dar totuși, securitatea nucleară și cercetarea în acest domeniu nu ar trebui să sufere din această pricină. Spuneți că energia nucleară este una depășită, dar nu este adevărat, iar cercetarea în acest domeniu al um, unei energii curate trebuie să continue. Ne surprinde dorința că vreți să scoateți din text trimiterea la cercetarea în domeniul uh, ieșirii din nuclear, Considerăm că, din potrivă, Euratom trebuie să se axeze pe această temă. Reînnoim sprijinul nostru uh, în domeniul cercetării nucleare, pe care dumneavoastră nu vreți să o mai vedeți apărând în text. Ni se pare că este vorba de, uh, de un... Uh, ITER, practic, este un exemplu strălucit de cooperare în acest domeniu finanțări uh, de viitor trebuie să fie luate în calcul în acest domeniu. Trebuie să avem o viziune pe termen lung. În fine, uh, sprijin la trimiterea pe care o faceți la amenințarea teroristă. Într-adevăr, trebuie să fie consolidată securitatea um, centralelor nucleare în această privință. Și sperăm să nu, uh, ca acest lucru să nu rămână doar câteva cuvinte de la un considerent. Vă mulțumesc, doamnă Le Chevalier, pentru observațiile în numele ENF. Doamna François, Grostet are cuvântul. Vă mulțumesc. Da, am ascultat colegii și mi se pare că sarcina raportoarei noastre va fi foarte spinoasă. Pentru că și mie mi se pare că propunerea Comisiei de prelungire cu doi ani a, cadrul, a programului cadru Euratom este una excelentă. Reamintesc și nu sunt singura, faptul că energia nucleară este esențială pentru că nu emite carbon și nu trebuie să cădem în uh, capcana uh, negării, cum că nu mai avem nevoie de energie nucleară în domeniul sănătății. Nu este adevărat. Cercetarea în acest domeniu trebuie să continue și trebuie să asigurăm o continuitate a proiectelor noastre în uh, programele de cercetare europene față de raportoare, eu cred că reducerea dotării bugetare pentru acest proiect nu este acceptabilă. Trebuie să existe buget pentru 2014-2020 și să fie continuate apoi. Da, evident, trebuie căutate elemente noi în privința securității centralelor și securității gestionării deșeurilor nucleare, dar trebuie ca inovarea și cercetarea în acest domeniu să beneficieze de buget, dar și menținerea leadership-ului nostru în domeniu trebuie să fie încurajată. Vorbim despre noile sisteme de reactoare, noile tipuri de combustibili nucleari. Mi se spune că unii uh, oameni de știință spun că nu o să mai existe aplicații uh, a energiei nucleare peste 50 de ani Păi acum 50 de ani, marea majoritate a oamenilor de știință nici nu se gândeau la avântul pe care urma să-l capete inteligența artificială. Noi nu o să mai fim aici peste 50 de ani să vedem cum stau lucrurile, dar avem ca datorie să pregătim terenul pentru generațiile următoare și trebuie să sprijinim cercetarea în domeniul Euratom. Mulțumesc, doamnă Grostet. Doamna Moody are cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc raportoarei. Iată una din acele ocazii rare în care mă regăsesc uh, pe celelalte, uh, celelalte baricade. Sunt uh, de acord cu marea majoritate a antevorbitorilor care au spus că propunerea Comisiei Uh, trebuie să se bucure de sprijin. Da, e clar că um, această activitate este foarte importantă, această activitate a Comisiei, dar e doar o parte a discuțiilor până la urmă. În textul Comisiei se regăsesc multe elemente care ar trebui îmbunătățite așa cum spune și raportoarea. E vorba de cercetare, formare, um, surse de energie um, cu emisii scăzute, uh, chestiunile care au de-a face cu sănătatea oamenilor. Iar în privința ITER, vorbim aici despre un proiect global și ar trebui să fim mândri de acest proiect. Acest proiect care deja uh, vine cu fel și fel de uh, noi idei um, tehnologice, um, de gestionare la distanță, noi materiale. Eu cred că continuarea sprijinului acordat acestui proiect este crucială. Ar mai fi câteva observații. Trebuie să ne asigurăm că acest proiect va continua Uh, ca și centrul din uh, Regatul Unit, care ar trebui să rămână în jocuri, să spun așa. Și acest program de lucru ar trebui să continue. Sunt, uh, pe de altă parte, eu cred că chestiunea sexului și a genului trebuie să rămână întotdeauna în atenția noastră, așa că, domnule Riche, eu cred că își are întru totul locul această observație în raport. Da, eu cred că amendamentele la acest uh, raport ar trebui să meargă în altă direcție decât ce sugerează doamna raportor. Vă mulțumesc. Încerc să prind să-i captez atenția domnului Henkel. Poate vrea să adauge ceva pentru că e raportor din umbră. Da, mă scuzați. N-am putut fi prezent mai devreme, aveam un, uh, am o întâlnire cu un ministru de externe. Doamna Harms, raportor I3, înțelege raportul comisiei într-un uh, alt fel decât ar trebui. Tot vorbește despre decommissioning, dezmembrarea, dezafectarea uh, centralelor nucleare. se scoate în uh, evidență rolul pe care l are de jucat această energie în uh, orientarea către energii care să nu emită uh, atât de multe emisii de carbon. Eu până la urmă cred că trebuie să rămână la latitudinea statelor membre aceste alegeri și nu trebuie să se impună cu forță această soluție germană. Până la urmă, statele membre trebuie să fie suverane în ceea ce privește mixul energetic. în nicio cază, nicio țară nu vrea să depindă strict de energia nucleară, dar trebuie să poată să-și aleagă propriul buchet energetic, mix energetic. Iar uh, reducerea finanțării pentru cercetarea nucleară va avea un impact negativ uh, asupra mm, poziției de lider al Europei în uh, lume în acest domeniu. Și mai mult, ar pune obstacole în calea dezvoltării de către Europa a ă, tehnologii din ce în ce mai sigure și curate în acest domeniu. Ar trebui să ne concentrăm pe toate domeniile de cercetare și dezvoltare și ar trebui să fim ă, competitivi la nivel mondial în acest domeniu. Dacă nu, Rusia sau China sunt cei care vor uh, prelua ștafeta. Chiar vrem să ne dăm bătuți? Aș scoate în evidență și faptul că e foarte important să continuăm să colaborăm cu Regatul Unit în uh, ceea ce privește dezvoltarea în perioada post-Brexit. Țin foarte mult la acest lucru. Am mai discutat în uh, acest for faptul că, despre faptul că Brexitul uh, va face ca ambele tabere să aibă de pierdut, atât Marea Britanie cât și Europa. S-ar părea că guvernul britanic ar vrea să plătească uh, continuarea colaborării noastre în domeniul cercetării. Eu am avut întruniri cu reprezentanți a 15 universități britanice uh, și cu toții par să fie de acord cu mine în această privință. Trebuie să ne asigurăm că proiectele de cercetare existente trebuie să continue și după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Mă preocupă faptul că propunerile actuale, tocmai că nu uh, ating acest uh, subiect al continuării proiectelor de cercetare după 2019-2020. Așadar, eu sugerez să se introducă amendamente în această direcție care mi se pare extrem de importantă. Mulțumesc, stimate coleg, pentru aceste observații. În numele Comisiei Europene o rog pe doamna Jodie Botrel de la eh, DG Cercetare Dezvoltare să ia cuvântul. Good morning to all. So the commission... Mulțumesc. Comisia salută părerile exprimate în proiectul de aviz, cum că programul european poate să îmbunătățească siguranța, securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor. Comisia notă de asemenea faptul că există un sprijin general pentru extinderea programului Euratom pentru perioada 2019-2020, exprimat de membrii care au luat cuvântul la reuniunea ITRE trecută din martie, ca și în dimineața aceasta, din cât am văzut. E evident că consensul post-Fukushima reflectat în prioritățile celor două programe Euratom adoptate de la acel accident din 2011 continuă să fie valabile. Programul propus pentru anii 2019-2020 menține accentul pus pe siguranța nucleară, securitatea nucleară, cu aceleași obiective și reguli de apărare împotriva pericolelor. Iată motivul pentru care, în ce privește cercetarea în materie de siguranță nucleară, Comisia propune să continuăm să sprijinim exact aceleași priorități. În legătură cu fuziunea, sprijinul comunitar propus pentru cercetare urmează strategia actuală detaliată în fața de parcurs europeană privind fuziunea. Prin urmare, trebuie să continuă <clears throat> din mai multe motive. În primul rând, pentru a pregăti Europa pentru uh, exploatarea ITER, în al doilea rând pentru a asigura o profitabilitate maximă a investițiilor europene în acest domeniu extrem de provocatori pentru a menține Uniunea Europeană în linia întâi a cercetării și dezvoltării, în al treilea rând va menține Europa pe drumul uh, construirii unei uh, centrale electrice de demonstrație. Nu știm dacă fuziunea va înlocui sistemele actuale, dar avem datoria pentru generațiile viitoare să investigăm științific dacă energia din fuziune este o sursă viabilă de electricitate sau nu. Dacă ne-am retrage acum, ar putea să compromită securitatea viitoare de soluții fără emisii de carbon. Mulțumesc. Îmi mulțumesc, doamnă, pentru observațiile în numele Comisiei Europene. Nu e deloc o sarcină ușoară în fața doamnei raportor, după cum a spus și doamna Françoise Grostet. Ce părere aveți? Mă cunoașteți, mie îmi plac uh, provocările. În primul rând, în ceea ce privește ITER, primul raport de care m-am ocupat eu ca asistentă în Parlamentul European în anii 80, uh, în ceea ce privește ITER, uh, prevedea utilizarea comercială a fuziunii atomice cam pe la sfârșitul secolului. Deci undeva între 1995 și 2005. Când uh, vorbim despre ce cred unii și alții, pentru că unii colegi vor asta, atunci ar trebui să uh, discutăm puțin despre cei care cred cu atâta putere în uh, fuziunea nucleară. Au trecut decenii de când nu mai sunt asistent, sunt uh, de 15 ani de când sunt deputată în acest uh, Parlament European și între timp um, utilizarea comercială a fuziunii uh, nucleare um, este prevăzută cam pentru sfârșitul acestui secol. Iar cine dorește să pregătească UE pentru această tehnologie înseamnă că crede foarte mult pentru ea. Cert este că este cea mai scumpă cercetare în domeniul energetic care a fost vreodată făcută în Uniunea Europeană și tocmai din această cauză îmi exprim reticențele. Am spus că în domeniul cercetării fundamentale mi se pare în regulă să finanțăm orice, însă ceea ce se uh, uh, întâmplă la ITRE uh, a fost prea uh, repede scos din domeniul cercetării fundamentale. Nu mă uimesc majoritățile în comisie, însă am uh, senzația că majoritatea membrilor acestei comisii nu s-au informat în ceea ce privește uh, spusele oamenilor de știință privind folosirea comercială, pentru că uh, aceștia de fiecare dată au fost sub presiunea domeniului politic, um, dar ei ar fi preferat să nu exprime niciodată um, o eventuală dată pentru utilizarea comercială. În ceea ce privește siguranța, putem spune că vom obține mult pentru siguranță prin acest program de cercetare, însă aș vrea să vă amintesc că în Uniunea Europeană nu avem standarde de siguranță pentru uh, energia nucleară care să fie la, uh, la zi cu evoluția tehnologiei. S-a încercat, dar uh, a fost un eșec. În ceea ce privește cercetarea în, în uh, siguranță, depășim standardele decât uh, standardele pe care suntem până acum uh, pregătiți să le implementăm. Uh, Cred că mai degrabă despre asta ar trebui să uh, discutăm. Uh, cum să implementăm la nivel uh, politic uh, ceea ce este fezabil tehnologic. Nu eu am inventat accentul pus pe dezafectare și depozitare. Dacă uh, Uh, citiți uh, invitațiile, dacă ați ține cont de invitațiile comisiei uh, la conferințe pe această temă a dezafectării și a depozitării, v-ați dat seama ce gravă e situația. Nu numai în țările care au decis să renunțe la energia nucleară. Chiar în Germania problema este cea mai redusă, ci mai ales din, din cauza uh, ve- a cât de vechi sunt uh, instalațiile. În Franța, de exemplu, există disponibilitatea de a scoate din rețea unele dintre vechile reactoare, de exemplu Fessenheim, însă um, Areva a făcut faliment, iar EDF pur și simplu nici măcar nu au bani să se gândească la dezafectare. Uh, iar asta este o problemă prea puțin menționată. Ce se întâmplă prin proasta gestiune a concernelor uh, atomice dacă acestea nu mai uh, au posibilitatea de a asigura dezafectarea. Și dacă ei continuă să spună că vechile uh, centrale nucleare trebuie să continue să funcționeze ca să se obțină banii ca să poată fi dezafectate. Deci, domnule Henkel, falimentul Areva și um, modul în care acest lucru a afectat compania EDF. Um, aș citi ceva despre asta în locul dumneavoastră, pentru că uh, aici nu e vorba de încredere și de ce credem noi, ci de cifre care sunt impresionante la modul negativ. Eu mi-am făcut propunerile, pentru mine era destul de clar că um, opiniile vor fi diferite. Acum Uh, vom uh, analiza propunerile cu raportorii din umbră și vom vedea dacă putem avea un uh, proiect comun. Madame. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, pentru observații. Vă aduc aminte, 26 aprilie, adică poimine, la prânz, e termenul limită pentru propunerea de amendamente. Votul în Comisia ITRE pe 10 iulie, în plenară votul în septembrie. Ne vom întâlni, stimați colegi, doamnelor și domnilor, la 1 și jumătate. în uh, forumul uh, interparlamentar în plenară uh, pe teme energetice la 1 și jumătate. Vă invit la întâlnirea cu colegii din 9 state membre din estul continentului. Comisia ITRE aici din nou la două și jumătate. Mulțumesc. Doamna Harms, aș vrea să vă cer scuze, nu pot să particip. Cred că e o întâlnire foarte importantă, mai ales cu colegii din țările din Europa Răsăritană. La unul și jumătate, spune Eu plec la Kiev cu avionul pentru a 32-a comemorare a ce a la Cernobâl. Poate că sunt lucruri la care să vă gândiți după această dezbatere. Și înainte de începutul reuniunii la ora 1, o să organizăm prânzul în același loc în care ne întâlnim cu colegii parlamentari din Europa Resăritene. Vă invit și la prânz așadar acolo. I didn't explain it. I said, I...